Parlamentul a primit de la Consiliu poziția sa în prima lectură. Este vorba de directiva privind noile substanțe psihoactive care ar trebui să fie incluse în definiția termenului droguri. Termenul de trei luni pe care îl are la dispoziție Parlamentul pentru a se pronunța începe așadar mâine, 6 octombrie. Mm, nu e astăzi, întreabă doamna președinte. Nu, mâine e 6 octombrie 2017. Lista o găsiți uh, înscris.